Ședința va continua mâine de la 19 la 14 și apoi mai târziu de la 15. Ordinea de zi a fost publicată și se găsește pe pagina de internet a